liebe Kolleginnen und Kollegen. Dragi colege și colegi, ar trebui să începem. Vă rog să îmi iertați întârzia, întârzierea, însă a trebuit să gestionăm câteva modificări uh, în ordinea de zi. Vă salut în primul rând uh, pe toți la întâlnirea comisiei noastre. Începem cu adoptarea ordinii de zi. Doresc să vă comunic că din cauza unor dificultăți, laureatul premiului... Ce premiu asta? Pentru tineret va face o poză cu, parla- cu președintele Parlamentului, va veni după aceea, un pic mai târziu, însă având în vedere că nu prea avem timp la dispoziție, iar Helga Trupel, care e răspunsătoare de dosarul pentru Corpul de Solidaritate, se află deocamdată în tren. Avem posibilitatea ca de îndată uh, după vot uh, să începem cu raportul malteze, după care sperăm că laureații premiului pentru tineret vor fi ajuns și vom putea proceda cu ordinea de zi așa cum a fost ea stabilită inițial. Să sperăm că vom reuși totuși uh, în această zi să ne organizăm. Există observații din partea dumneavoastră referitor la ordinea de zi? Se pare că nu. Atunci ordinea de zi este considerată ca fiind ad- adoptată. Punctul 2, adoptarea procesului verbal a ședinței de pe 10 și 19 octombrie se găsește în uh, dosarele dumneavoastră. Există observații la acest proces verbal? Se pare că nu e cazul, iată de ce propun ca, ca de obicei, procesele verbale să fie considerate ca fiind adoptate atâta timp cât nicio obiecție nu se ridică în timpul ședinței. Trecem la punctul 3. Comunicările președintei Astăzi avem interpretare în următoarele limbi, franceză, germană, italiană, daneză, greacă, portugheză, cehă, estonă, maghiară, malteză, poloneză, slovenă, bulgară și română. De altfel, trebuie să vă reamintesc că în rândul tinerilor în statele membre. Raportor este colegul nostru Momcil Nekov. Momcil, dorești să iei cuvântul? Nu? Foarte bine, putem trece de îndată la vot. Și încep cu amendamentul 1 pentru împotrivă abțineri respins 2 pentru împotrivă abțineri respins 3 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Compromis 1 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Trecem acum la amendamentul 6. 9, se întreabă doamna președinte. Îmi cer scuze, 9. Trecem la amendamentul 9. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 10 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 2 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Trecem la 14. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trecem la 14. Pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 16. Pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Respins. Trebuie să vedem unde contorizez tot. 17 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. 18 pentru împotrivă, abținerii. adoptat. 19 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că e aceeași majoritate ca din aur, dar haideți să verificăm pentru că nu e foarte clar. 19 s-a deschis votul. S-a închis votul. Da, e evident de această dată 14 împotrivă și doar 10 pentru. 11 mai precis. 20 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 21 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 22 pentru. Împotrivă, abțineri, respins. 23 pentru. Împotrivă, abțineri, adoptat. 24 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. 25 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 26 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. 26. S-a deschis votul. Geschlossen. S-a închis votul. 14 la 14, respins. 27 pentru, împotrivă, abține, respins. 28 pe părți, prima parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. 29 pentru, Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. 29 s-a deschis votul. Geschlossen? S-a închis votul. 15 la 15 uh, voturi împotrivă. Respins. 36 pentru. Împotrivă. Abțineri. Adoptat. Compromis 3 pentru. Împotrivă. Abțineri adoptat. 33 pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că e respins, dar haideți să verificăm. S-a deschis votul la 33. S-a închis votul. 10 pentru, 17 împotrivă. 34 pentru, împotrivă, abțineri. Trebuie să verificăm. Socialiștii nu și-au ridicat mâinile. 34. S-a, verific- s-a deschis votul. S-a închis votul. Foarte bine. 14 pentru... Tu erai împotrivă? 14 împotrivă și 14 pentru, așadar e respins. Consola de vot a Silviei nu a funcționat. Trecem acum la 35 pentru împotrivă, abțineri, adoptat. Și trecem la votul final, votăm electronic, s-a deschis votul. S-a închis votul cu 26 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și doar o abținere. O amplă majoritate așadar. Felicitări domnului Necov. Prin urmare, următorul punct de pe ordinea de zi trebuie să-l amânăm, uh, pentru că raportoarea e în tren, tren care din păcate are întârziere. Iată de ce și premiul pentru tineret uh, trebuie de asemenea amânat, pentru că acum se face poza cu președintele Parlamentului. Iată de ce domnul Malteze a ajuns, putem trece prin urmare de îndată la punctul 8 de pe ordinea de zi, verificarea unui proiect de aviz libertatea și pluralitatea mediilor în Uniunea Europeană, asocierea după articolul, în temeiul articolului 54 din regulamentul de procedură, raportor este domnul Curțio Malteze. în temeiul articolului 54 avem competențe în sectorul media, pentru că este sectorul nostru de e, competențe specifice. Am să-i dau de îndată cuvântul lui Curțio pentru a ne prezenta raportul. Ai cuvântul, 5 minute. Mulțumesc, doamnă președinte. Nu am nevoie de mai mult de 5 minute. Ideea am să aștept un pic uh, să termine toată lumea de vorbit ce are de vorbit. Bene. Dicevo, io mm, sono partito anche dalla mia esperienza di... Eu am pornit din uh, experiența mea de lucru în cariera mea de jurnalist nu m-am confruntat niciodată cu o perioadă atât de dificilă pentru pregătire, pentru formare. În calitate de Comisie de Cultură, doamna președinte a reamintat acest lucru, media, pluralitatea media este un subiect deosebit de important pentru noi. Am încercat să prezint uh, într-un mod sintetic aspectele fundamentale, într-un mod cât se poate de simplu și accesibil, urmăream în acest fel să ofer o perspectivă de ansamblu referitoare la măsurile pe care le putem lua și referitor la schimbările înregistrate în ultimii ani. În ceea ce privește informația, există riscul de a ne concentra doar asupra consecințelor schimbărilor din acești ani. De pildă, uh, un fenomen important, foarte adesea amintit al știrilor false, acele fake news sau cazuri punctuale înregistrate în anumite state membre uh, la adresa libertății informației, cazuri deosebit de grave, care sunt de altfel amintite în raport. Am uh, scos în evidență faptul că în anumite țări s-au înregistrat situații extreme precum uh, uciderea lui Daphne Caruana Galizia în Malta, o situație așadar care a degenerat considerabil în ultimii ani. Aspectele centrale însă se referă la faptul că sistemul media pe ansamblu, care de altfel timp de două secole a însoțit viața democratică a continentului nostru, acest sistem acum se vede privat de anumiți piloni fundamentali, piloni care s-au distrus în ultimii ani. Iar, de altfel, pactul social între, și un pact economic, de asemenea, între opinia publică și lumea profesioniștilor informației, acest pact adică faptul că publicul finanța informația, informația liberă, care se putea, putea avea în continuare un caracter pluralist, nu mai e valabil, iar informația servește tot mai mult uh, interese concentrate în mâinile unor câtorva indivizi și este folosită în scop uh, propagandist și pentru a face publicitate, nu pentru a informa. Are, prin urmare, o funcție de manipulare. Există o serie de factori care au denaturat situația informației. Se, printre acești factori se numără concentrarea puterii în mâinile câtorva în sectorul media, lucru care ar trebui să ne îngrijoreze, pentru că acești câțiva acești câțiva jucători eh, de pe piața media nu sunt jucători europeni. 90% din câștigurile din media vin, eh, ajung în mâinile unor jucători precum Facebook, eh, Amazon, pe care îi cunoaștem. Iar această concentrare a puterii în mâinile unor câtorva este în defavoarea atât a profesioniștilor din sector, cât și pentru acele întreprinderi europene din sectorul comunicării și pentru edituri de altfel. În plus, condițiile tot mai precare de lucru, mai ales ale tinerilor ziariști, sunt condiții mult, mult sub condițiile pe care le-au trăit generațiile anterioare, atât în ceea ce privește drepturile garantate, cât și în ceea ce privește eh, salariul, posibilitățile de formare, durata formării și așa mai departe. Iată așadar ideile principale cu ajutorul cărora am încercat să conturez un tablou al cauzelor care au dus la deteriorarea situației, precum fenomenul știrilor false, fake news și uh, dramatica scăderea calității în sector. Bineînțeles, invit pe toți colegii să colaboreze, să aducă amendamente. Este un subiect deosebit de important pentru comisia noastră. Am, prin urmare, mare încredere în ideile voastre. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum aș dori să dau cuvântul raportorilor din umbră și încep cu domnul Necov, care va lua cuvântul pentru domnul Draghici. Draghici. On behalf of uh, Mr. Draghici, he avem poziția în numele domnului de Grici. să salut acest raport pentru că îl consideră de importanță majoră, mai ales în contextul uh, riscurilor recent subliniate în ceea ce privește libertatea și pluralismul mass mediei. Există provocări care, sunt, uh, care apar din uh, cauza unui mediu foarte interconectat în ceea ce privește mass media. Aceste provocări trebuie aportate atât la nivel european cât și la nivel național. Trebuie să găsim soluții eficiente pentru amenințări serioase pentru ca pluralismul masă media să fie uh, păstrat. Mă gândim, ne gândim aici la uh, presiuni financiare, la viteza cu care se răspândesc veștile fast, uh, false, uh, la uh, remunerația jurnaliștilor și la alte amenințări din spațiul online, care toate ar putea fi provocări. Parlamentul European a susținut mereu libertatea uh, mass mediei și pluralismul său și a cerut Comisiei să propună măsuri concrete din această perspectivă. Cel mai recent a făcut-o prin uh, rezoluția de pe 24 octombrie 2017 cu privire la măsuri legitime pentru a-i proteja pe avertizorii de integritate. Domnul Lăgâici ar uh, dori să mulțumească domnului Malteze pentru activitatea sa cu privire la acest subiect atât de important și consideră că anumite aspecte trebuie subliniate precum uh, nevoia de a îmbunătăți accesul uh, la mass media pentru minorități, pentru comunități locale și regionale, pentru femei, pentru oameni cu dizabilități. Uh, E important să existe o finanțare durabilă pentru uh, mass media din uh, sectorul public, trebuie contracarate știrile false și există și o nevoie de protecție a avertizorilor la nivel european. Să nu uităm importanța crucială a uh, susținerii alfabetizării uh, media. Domnul Drăghici va incorpora toate aceste aspecte în amendamentele pe care le va înainta și așteaptă un dialog uh, fructuos uh, cu toți uh, raportorii. Mulțumim! Frau. Mulțumesc foarte mult! Urme- Urmează acum doamna Jimenez Barbat. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult domnului Malteze pentru munca dumnealui, libertatea și pluralitatea mediei reprezintă principii strâns legate de libertatea de expresie, piloni fundamentali ai democrației, așa cum se exprimă de altfel în aviz, care trebuie apărate și protejate în fața influenței politice. Am văzut cum în ultimii ani răspândirea unor știri false aliniată cu interese politice externe, au creat un adevărat război față de uh, instituțiile Uniunii Europene. E una din marile provocări cu care se confruntă la ora actuală Uniunea Europeană. Iată de ce Uniunea Europeană trebuie să-și concentreze toate eforturile pentru a încuraja o opinie publică bine informată și să se asigure că ziariști și profesioniști din sector își pot realiza munca fără nicio presiune din fața acestor puteri, asigurând transparența mijloacelor uh, de comunicare în masă, îndeosebi acelea de proprietate publică, putem asigura buna funcționare a democrației și putem evita ca aceste mijloace să fie folosite de vehicule pentru propagandă sau pentru îndoctrinare, așa cum s-a folosit în țări, uh, cum s-a întâmplat în țări vecine și de altfel aș putea da exemplul Cataloniei, un exemplu recent. Aș dori să mă pronunț și asupra rolului pe care știința îl poate juca împreună cu uh, jurnalismul, pentru că au un obiectiv comun, și anume adevărul în favoarea opiniei publice. Iată de ce este deosebit de important să se formuleze politici bazate pe realitate științifică pentru a combate promovarea știrilor false în agenda publică europeană. Să ne bazăm pe date, așadar. Încă o dată mulțumesc colegului Curții Malteze pentru munca dumnealui. Mulțumesc foarte mult. Trecem acum la raportorul din umbră al PPV. Domnul Dimitri, aveți cuvântul. Uh, yes, with, re with regard to this uh, issue, I da, în legătură cu această chestiune vreau să vă spun că am organizat deja o masă rotundă cu jurnaliștii din uh, Malta pentru a vedea ce impresie au ei în legătură cu libertatea și pluralismul mass mediei. Sunt câteva subiecte care au apărut în cadrul discuției pe care le voi uh, prezenta în cadrul uh, avizului. Până la urmă nu vorbim doar de faptul că mass media este dominată de anumite instanțe politice sau economice, însă în anumite situații cu care avem experiență în mass media, în Malta, mass media este hărțuită adesea prin uh, niște canale, așa zise legale. M-am întâlnit uh, cu un jurnalist care a vorbit despre blogurile din Malta și uh, pentru faptul că se folosea un domeniu .com s-a încercat darea în judecată a blogărilor. S-au început procese chiar și în Statele Unite ale Americii. Vă imaginați care ar putea fi costurile um, în cazul în care uh, jurnaliștii ar încerca să se apere într-un astfel de proces. Am mai discutat uh, și uh, chestiunea răspunderii penale, pentru că în momentul în care chestiunile legate de mass media nu se bazează doar pe daune în baza legii presei, ci implică și răspundere penală uneori, și amenințarea uh, cu uh, închisoarea sau cu amenzi ridicate, e clar că asta are un, uh, afect asupra, un efect asupra mass mediei și asupra editurilor. Haideți să ne gândim puțin la modul în care am putea proteja mai bine condițiile de lucru pentru cei care lucrează în astfel de instituții de presă, pentru că în marile instituții de presă mulți jurnaliști lucrează ca independenți. Uh, și atunci uh, munca lor uneori este de natură foarte precară și nu este recunoscută neapărat uh, în uh, întregimea sa. Trebuie să existe însă și independență de acțiune, independență de gândire, pentru ca jurnaliștii să poată să-și desfășoare așa cum trebuie activitatea. Un alt aspect adus în discuție la masa rotundă a fost chestiunea alfabetizării media. E o situație în care chiar credem că trebuie să protejăm uh, libertatea și pluralismul uh, mass media, în mod bizar prin a crea mai multe programe prin care informăm uh, oamenii în legătură cu diversele forme uh, ale mass mediei. Pentru că există situații uneori, să spunem dacă ne gândim puțin la The Economist uh, și ce a publicat acum două trei săptămâni, exista un articol cu privire la știrile false acolo și uh, Ehm, se spunea clar cum internetul ehm, a mers uneori împotriva ehm, intențiilor pentru care a fost gândit. Un alt subiect de interes, firește încerc să le acopăr pe cele mai importante, pentru că s-au discutat foarte multe lucruri, a fost Uh, acela al presei uh, scrise care merită acum mai mult sprijin, pentru că presa uh, scrisă acum suferă de pe urma faptului că trebuie să concureze cu mass media digitală. Costul hârtiei, de asemenea, este supus la rate ridicate de TVA. Este un aspect care mi-a fost adus în discuție de reprezentanții ai trusturilor media. Se pare așadar că Uh, mass media e mai ieftin de uh, produs, mai ieftin de produs uh, în format digital, însă asta totuși amenință pluralismul mass media și independența mass media, pentru că dimensiunea aceasta pe hârtie trebuie să se păstreze. Apoi trebuie să ne asigurăm că se păstrează profesionalismul jurnaliștilor. Acest lucru este valabil uh, oricând trebuie să ne asigurăm că ei nu sunt uh, controlați, că nu sunt hărțuiți, dar atunci când vine vorba despre jurnalismul de investigație mm, și știm ce s-a întâmplat în Malta recent uh, cu asasinarea unei jurnaliste, uh, de deci ce e important ca acești jurnaliști să beneficieze de protecție. Când vine vorba despre drepturile omului, uh, acest concept nu este unul uh, doar pe hârtie, ci trebuie să fim proactivi în ceea ce privește jurnaliștii. Trebuie să-i uh, apărăm atunci când sunt supuși la tratamente incorrecte. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamnă Bild. Doriți să luați cuvântul ca raportoare din umbră? Prezident. Uh, doamnă președinte. Sunt de acord uh, cu ceea ce a spus colegul meu în ceea ce privește presa pe hârtie. Uh, când, mai ales când vine vorba despre, cu excepția jur, ziarelor care sunt subvenționate. Sunt câteva asemenea ziare care sunt subvenționate în Franța deja de ani de zile, deci trebuie să le adaptăm puțin și nevoile populației în acest caz. Putem să reamintim faptul că Uniunea Europeană nu ezită să ia uh, măsuri împotriva unor state, precum Ungaria, în ceea ce privește uh, presa. Deocamdată nu s-au luat măsuri în ceea ce privește Malta și uh, uciderea jurnalistei. Și aici ne întrebăm serios ce se întâmplă cu libertatea presei în Malta și asta de ceva vreme. Deci ar trebui uh, să încercăm uh, să uh, reglementăm situația uh, din acest moment, profitând de, chiar de cazuri nefericite precum acesta. Mulțumesc, domnule Flynn, vă rog. thank you. Uh, the committee... Mulțumesc. Comisia are dreptate să spună că pluralismul mass media reprezintă un pilon al democrației și că este amenințat de reducerea veniturilor care vin din presa scrisă. Există mulți uh, giganți uh, online care se află într-o poziție dominantă și care dăunează acestei uh, situații. Și eu am lucrat la un ziar, eu am fost un jurnalist care a obținut posibilitatea de a avea o poziție validă vis-a-vis -vis de Brexit, asta începând din 2010 și ziarul meu a fost unul dintre singurele care a făcut-o la vremea respectivă. Uh, însă uh, uneori se încearcă uh, reducerea tăcere a uh, vocilor care nu plac. De exemplu, Daily Mail este singurul ziar care informează publicul în legătură cu chestiuni precum migrația, însă se pare că ziarul a trebuit să ceară scuze pentru că a derulat o campanie de vânzări prin acest ziar. Apoi Daily Telegraph a fost amenințat pentru faptul că a avut articole cu privire la uh, cei care s-au uh, răsculat în cazul uh, Brexit. Nu putem condamna astfel de ziare doar pentru că au criticat uh, anumite comportamente. Până la urmă, comportamentele sunt cele care trebuie condamnate. Incitarea la violență este o infracțiune în uh, Marea Britanie, dar uh, furnizarea de informații nu. Uh, prin urmare, cred că uh, ar trebui să uh, existe uh, opinii divergente. Prin urmare, n-ar trebui să lăsăm pe cei care vor să le ducă pe unii la tăcere să reușească. Mulțumesc. V-aș fi recunoscătoare dacă nu am lăsat ca dezbaterile referitoare la Brexit să pătrundă și aici, nu e prin, pentru prima dată când se întâmplă, uh, și nu voi mai permite uh, să se repete acest lucru în viitor. Da, Julie Ward a scris la cuvânt. Cred că nu ne ajută să înaintăm. Doamna Șaidrova, vă rog. Děkuji za udělení slova. Já bych chtěla poděkovat. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori să mulțumesc uh, colegul nostru, domnul Malteze, pentru proiectul său uh, de uh, aviz. Apreciez accentul pe care dânsul a pus pe pluralitate și pe independența mass mediei și salut faptul că dânsul a menționat uh, chestiunea alfabetizării uh, uh, media, un aspect foarte important pentru a ne asigura că cetățenii noștri nu vor cădea în plasa unor fenomene negative precum știrile false. Este un aspect care lipsește aici, eu vă prezenta un amendament în acest sens și anume este vorba despre accentul pus pe mass media susținută din din uh, uh, susținută de domeniul public, pentru că uh, această, uh, acest tip de mass media trebuie să ofere informații uh, imparțiale, pentru că este uh, finanțată din fonduri publice. Prin urmare, ar trebui să fie o formă extrem de independentă uh, a uh, mass mediei. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Julie Ward. I, thank you for giving me the floor. Mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul, domnule președinte. Cred că este un raport extrem de important și m-am bucurat să văd că alfabetizarea um, media a fost menționat de uh, unul dintre raportorii din umbră. Cred că trebuie să ne gândim puțin la modul în care sunt finanțate ziarele. Mă gândesc la pozițiile politice pe care doresc să le susțin anumiți moguli ai presei și aș dori să răspund colegului nostru aici spunând că DEP, care este un partid politic uh, anti-european din uh, Irlanda de Nord, a putut face o donație pentru campania uh, Brexit pentru a plăti reclame. Or, acesta era aceasta era o situație care nu era permisă în uh, Marea Britanie. Deci uh, banii au ajuns printr-un canal neoficial prin Irlanda de Nord uh, în astfel de campanii în uh, Regatul Unit. Eu cred că nu doar daily, uh, că nu găsim cal, jurnaliști de calitate în The Daily Mail și Daily Express. Uh, Sunt jurnaliști uh, care fac investigații și uh, expun aceste uh, canale prin care au ajuns acești bani în Regatul Unit pentru a pune în pericol democrația. Situația este absolut extraordinară. Eu sper că pe viitor vi adevărul să iasă la lumină și oamenii să vadă cum democrația noastră a fost confiscată de forțe de extremă dreaptă. Mulțumesc foarte mult, domnul Messerschmidt. Thank you, Madam Chair. Um... I hope that this committee will... Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Da, se discută situația jurnaliștilor, cum a făcut-o și domnul nostru Flynn. Nu îi împărtășesc opiniile, nu vreau să vorbesc în legătură cu Brexit, însă mi s-a părut uh, normal uh, să aducem această discuție în contextul unui stat uh, anume pentru a exemplifica modul în care libertatea mass media funcționează. Dacă e să vorbim despre acest subiect doar ipotetic, atunci s-ar putea să fie destul de dificil Uh, ca cei care sunt uh, mai puțin înclinați spre filozofie să înțeleagă situația. Rapor, uh, preocupările mele legate de acest raport sunt următoarele. De fiecare dată când politicienii se exprimă în legătură cu um, pluralismul mass media și cu modul în care jurnaliștii ar trebui să-și facă treaba, uh, până la urmă ajungem să avem mai puțină libertate și mai mult uh, control. Recent am văzut uh, cum Comisia a elaborat un manual pentru a ghida pe jurnaliști cum să mm, descrie fluxurile um, de migrație și alte asemenea chestiuni. Această treabă ne îngrijorează. Trebuie să protejăm mass media, dar nu să-i oferim orientări. Uh, așa cum încercați dumneavoastră să ne sugerați, doamnă președinte, nu doar prin ceea ce spuneți, ci și prin mina pe care o aveți, care mie mi se pare fermecătoare. Uh, cred că nu e vorba aici de uh, nevoia de a avea orientări, uh, uh, așa cum s-a făcut pentru uh, Ungaria sau pentru Polonia, pentru că mass media cred că reușește să se țină departe de influențe politice și de altă natură din partea instituțiilor europene. Cred că așa ar trebui să arate libertatea mass mediei în Europa. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Ia, am privit uh, un pic nedumerită pentru că m-a surprins că Comisia a publicat un asemenea compendiu referitor la cum ar trebui să lucreze jurnaliștii. Eu cred că ziariștii știu uh, cum trebuie să lucreze și anume știu și de asemenea ce nu ar trebui să aibă și anume să ignore complet. Silvia Costa. Mulțumesc foarte mult, îi mulțumesc colegului Malteze pentru uh, un fundament excelent uh, al, acestei, uh, al acestui aviz care abordează subiecte importante, cheie ale pluralismului și independenței în Europa. Raționamentele dumnealui uh, cred că sunt raționamente ce pot fi absolut împărtășite. Dânsul afirmă că e o nevoie de o mai bună reglementare uh, nu pentru a restrânge accesul la informație, ci pentru a promova condițiile de echitate și transparență, pentru a avea în cele din urmă, într-adevăr, informație liberă. Acesta este obiectivul nostru. În caz contrar, riscăm, așa cum s-a spus deja în repetate rânduri, ca strategia digitală europeană, da, să creeze autostrăzi ale informației, Trebuie însă să fim atenți, în primul rând, la regulile care ar trebui să se aplice tuturor și să creeze un echilibru între putere și răspundere, iar în al doilea rând, atenția la conținuturi, asigurându-ne că transparența este garantată. Cred că impactul negativ al acestei absențe a pluralismului la care asistăm astăzi prin uh, um, într-un număr uh, tot, printr-o uh, ofertă tot mai restrânsă de presă scrisă, uh, Cred că e una din bogățiile de până acum ale panoramei europene. Vedem așadar cum uh, impactul negativ al știrilor false nu se traduce doar în uh, presiunea politică, ci are și efecte deosebit de negative, așa cum spunea și colega Jimenez. În țara noastră s-a vorbit adesea de o autoritate științifică care să poată verifica informațiile adesea goale de conținut care circulă în presă și pe internet și care au provocat, de pildă, o reducere a vaccinărilor de 30%. După părerea mea, nu se face suficient, uh, nu se promovează suficient ideea unei informații europene. Trebuie să încurajăm posibilitatea cooperării și cu țările vecine. Așa cum uh, Comisia a propus în urmă cu câteva zile, de pildă, să sprijine presa independentă și în uh, țările din vecinătate și din țările candidate la aderare, tinerii ziariști, de altfel, așa cum face uh, rețeaua publică a serviciilor de radio și televiziune. Cred că această rețea trebuie să fie mai bine promovată. Să oferim de asemenea un sprijin și pentru micile televiziuni. Putem porni de la aceste puncte, putem uh, veni cu completări uh, ținând cont și de opinia publică și de accesul la informație printr-o cooperare sporită în rândul profesioniștilor din sectorul informației. Mulțumesc, doamna Lipașca. Bardzo dziękuję. Padało tu parokrotnie zdanie, że media są filarem demokracji Mulțumesc. S-a spus în revedate rânduri că media este un pilon al democrației. Da, e adevărat. Cu condiția ca media să fie liberă și independentă. Gaz contrar nu reprezintă decât un canal de indoctrinare. Iată de ce sunt de acord cu ce spunea doamna Sandru, Sandranova. Și anume că mediile, media publică trebuie să rămână independentă. Aceasta este de altfel și misiunea mass mediei, atât misiunea politică cât și culturală. Și trebuie să cerem acest lucru. În al doilea rând trebuie să discutăm despre jurnaliști. Aici sunt de acord cu uh, doamna Jimenez. Jurnaliștii sunt uh, tot mai adesea uh, obligați să lucreze în condiții deosebit de precare. Sunt condiții înspăimântătoare. În Europa nu există cenzură, există însă o cenzură din partea editurilor. Trebuie să conștientizăm și acest lucru. Iar ultima idee, mass media digitală. Există un clivaj între generații. Presa sau mass media scrisă e preferată de acei oameni care deja s-au obișnuit cu ea, însă mass media digitală se, e preferată de tineret. persoanele mai în vârstă care nu pot intra pe internet sau care nu știu cum să navigheze pe internet. Sunt uh, așadar limitați la doar o sursă de informație. Trebuie să investim în formare, în dobândirea competențelor necesare și trebuie să ne concentrăm uh, de asemenea și pe pregătirea jurnaliștilor. Domnul Diaconu. S-au spus sunt pe masă, toate, domnul Malteze, deci va fi un lucru de succes și foarte bun. One minute. Only one minute. Intervenție fără microfon. lucru doar ca pe o provocare pentru toată lumea. Preocupare, provocare. Iată, ă, în natură, orice sunet, orice vorbă spusă produce un ecou. Dacă discutăm de media și de mesaje, informații lansate, ca un fel de sunete, ele produc un fel de ecou. Ce înseamnă ecoul? Ecoul înseamnă ceva care ar trebui să corespundă sau să nu infirme sunetul. Din păcate, dacă vorbim de acest gen de știri, ecoul e diferit. Undeva într-o zonă de întuneric apar niște structuri care se pretind a fi media, dar emit din întuneric, fără responsabilități juridice sau sociale sau de toate felurile putință sau, sau civice, fără nicio responsabilitate, modificând acest gen de sunete. De aceea cred că este extrem de important să înțelegem nu putem să stabilim neapărat sau perfect unde e frontiera între ceea ce înseamnă media care emite responsabil și în lumină și răspunsurile din zona de întuneric pe care o știți foarte bine de blogger, de orice și așa mai departe. Un etc. imens care modifică sunetul, modifică informația. Zic asta pentru că, din păcate, exact asta e zona, asta în întuneric, zona de fake news în principal, zona care modifică o realitate mereu și ne face dureri de cap. E ca o provocare ce vă spun și, mă rog, cred că irezolvabilă, din păcate. Vielen herzlichen Dank. Nochmal Entschuldigung. Mulțumesc foarte mult încă o dată, Sabine, îmi cer scuze, a existat o neînțelegere, am văzut-o pe colega Soidrova, nu te-am văzut pe tine, cumva nu am mai reușit să ne organizăm, nu ne-am mai aliniat, Sabine, te rog. E, mi se pare bine că ne-am, ne-ai luat pe amândouă drept o singură persoană, dar totuși vrem să încurajăm pluralismul, nu? Aș dori acum, înainte de toate, să mulțumesc lui Curțio Malteze pentru buna propunere. Știu că există întotdeauna limite pentru un raport din proprie inițiativă, timpul în primul rând și întotdeauna mai uh, se adaugă ceva pe aici, pe acolo. Cred că digitalizarea mass media reprezintă o provocare considerabilă la adresa calității muncii jurnalistice, pentru că deosebirea între munca unor ziare de calitate sau unui uh, jurnalism uh, de calitate și munca aceluia care se pretinde jurnalism, care spune dintr-o dată m-am trezit jurnalist azi dimineață, e clar, calitatea nu e aceeași, pregătirea nu e aceeași, răspunderea uh, și în uh, ziua de astăzi e tot mai greu să facem deosebirea. Iată de ce o sprijin de plin pe colega Grăbasca, care spune că avem nevoie, pe de o parte, de dobândirea unor competențe media, dar avem nevoie și de ziariști bine pregătiți. Jurnalismul în trecut era o profesie bine plătită pentru că uh, era o profesie solidă, cu substanță, uh, se puteau angaja oameni competenți, bine pregătiți, însă mulți jurnaliști în ziua de astăzi trăiesc uh, cu minimul necesar, e o profesie precară și acest lucru nu e în favoarea profesiei. Nu vreau să spun că orice jurnalist prost plătit e un jurnalist prost. Nu așa sau lucrurile întotdeauna, însă joacă un rol că cineva care livrează un produs de înaltă calitate să uh, beneficieze și de condițiile financiare necesare. Iată de ce avem nevoie uh, ca toate acele entități active în sector să ofere condițiile economice potrivite. Multe instituții economice încurajează sectorul în acest sens de asemenea, trebuie să discutăm și de rolul pe care îl joacă etica în munca ziariștilor. Ce răspundere am eu, drept pilon etic, ca jurnalist pentru societate? Nu neapărat orice uh, poveste care poate fi bine vândută prezintă un interes etic, poate de multe ori uh, trebuie să se facă un proces de verificare și din uh, punctul de vedere etic. jurnaliștii trebuie să se întrebe ce au cercetat, ce e un fapt concret, ce e de însemnătate pentru societate și uh, cum pot aborda acest subiect într-un mod cât se poate de răspunzător. Tendință în ziua de astăzi este de a reduce tot mai mult libertatea presei, vedem acest lucru în Polonia, în Ungaria, autoritățile politice, liderii politici se tem tot mai mult de puterea presei. Iată de ce le reduc finanțarea, nu mai primesc uh, publicitate, de pildă Malta. Și cred că colegului uh, maltez ar trebui să-i spunem că Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la Malta Cred că trebuie să avem grijă ca drepturile la informație pe care le au cetățenii, dar și obligația de verificare a jurnaliștilor să fie respectate. Și doar asigurând un cadru economic adecvat, asigurând uh, pregătirea adecvată a jurnaliștilor și pluralitatea mediei, putem atinge aceste obiective. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Cred că a fost o bună discuție care a abordat diferite aspecte importante, pluralitatea mediei, pregătirea jurnaliștilor, competențe media, situația economică a ziariștilor, dar și problema independenței mediei, pluralitatea, toate joacă un rol. Doresc doar să vă atrag atenția Doream să vă spun că s-a notat tot ce am discutat. Uh, competențe exclusive avem însă în ceea ce privește media. Dacă ne pronunțăm referitor la pluralitatea mediei sau ne pronunțăm referitor la libertatea mediei, putem face acest lucru, nu putem aștepta însă de la Libe să preia toate acestea unul la unul în raportul lor. Trebuie să preia doar ce facem noi în sectorul competenței media. În ce măsură se, cum se interpretează. Da, avem competențe exclusive. Dar nu suntem competenți pentru libertatea și pluralitatea media. Acolo este liber cel care are competențele de resort. E un domeniu complicat. După cum vă spuneam, putem spune în acest raport tot ce vrem să spunem, însă în cele din urmă avem competențe doar pentru domeniul competenței medie. Aș spune că aici intră și formarea ziariștilor. Doream doar să vă atrag atenția că trebuie să facem să facem deosebirea între ce e un aviz și ce anume se referă la competențele noastre exclusive. Cred că acum ar fi rândul comisiei, dar pentru că s-a amintit, s-a, uh, avem o oarecare, un, un avans, comisia încă nu e aici. Sabine Ferhaien, nu e mai bine să ne doar asupra acelui domeniu unde avem competențe exclusive după care în Comisiei Libe să-i comunicăm uh, doar ideile pe care le avem libe, pentru ca libe după aceea să nu ne elimine pur și simplu spunând că nu e competența noastră. Ne ocupăm așadar doar de uh, competențele media, definim ce înțelegem acolo, după care mai venim cu câteva idei. Cred că putem proceda așa și ar fi de altfel și sarcina pentru raportor și raportorul din umbră să organizeze totul astfel încât acolo unde considerăm că sunt competențele noastre exclusive și unde trimitem doar un aviz Comisiei Libe cu rugămintea de a lua în calcul aceste idei, sunt convinsă că în multe uh, domenii pe care noi le-am adus astăzi în discuție, discuția va fi foarte asemănătoare și la Libe. Poate că vor fi recunoscători dacă primesc din partea noastră vreo sugestie pe aici pe acolo, însă cel mai bine este să ne concentrăm asupra competenței noastre, să existe această partajare clară în uh, temeiul articolului 35 și să se poată identifica foarte ușor cele două părți, dar cred că putem face acest lucru în cadrul negocierii tehnice asupra compromiselor și uh, în pregătirea votului. Am să dau cuvântul rapid lui Curce pentru că văd că comisia încă nu e aici. E bine, oricum avem uh, un avans, așa că n-am ce să-i reproșez comisiei, chiar îi cer scuze comisiei că am uh, abordat acest subiect un pic mai repede. Curțiu, ai cuvântul. Mulțumesc! cunoscându-i pe colegii de la Libe, nu cred că vor ține cu dinții la exclusivitatea asupra uh, pluralismului, de altfel ar uh, da dovadă de puțin pluralism. Există însă un aspect care a fost adus uh, adesea în discuție de colegi, și anume de pregătirea pentru media. Și aici e într-adevăr nevoie de idei din partea tuturor, pentru că Istoria informației e plină de revoluții tehnologice și de fiecare dată s-a crezut că un nou mijloc media ar fi dus la dispariția celui anterior. Radio, televizorul ar fi dus la dispariția radioului și internetul la dispariția televiziunii și așa mai departe. Dar nu s-au întâmplat, nu au stat așa lucrurile, pentru că publicul s-a obișnuit cu noile mijloace media. Însă, nu aceasta e situația astăzi noile mijloace media au răspândit ideea că e ușor să fii informat, că e la îndemâna tuturor. Noi vorbim de știri false, însă noi toți folosim zi de zi Wikipedia. Wikipedia e plină ochi de știri false. Iar că noi recurgem la Wikipedia pentru a ne informa referitor la un lucru pe care nu-l cunosc, nu-l cunoaștem, nu ne dăm seama. Eu când uh, caut pe Wikipedia un subiect pe care îl cunosc bine, îmi dau seama câte lucruri neclare, false sunt acolo. Însă Wikipedia, cu toate acestea, este enciclopedia cea mai consultată de pe glob. Competențele media sunt așadar principala noastră provocare. Cred că nimeni nu mai poate contesta faptul că comisia noastră joacă un rol important, de altfel este competența noastră principală și e o mare provocare. E greu și pentru cei care, de pildă, sunt ziariști să identifice acele instrumente menite să educe publicul referitor la folosirea noilor mijloace media. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult, le doresc tuturor raportorilor din uh, umbră, discuții interesante și pornesc de la premisa că se va adopta un bun raport în cele din urmă. Mulțumesc foarte mult. Am încheiat acest punct de pe de zi, dar acum ne confruntăm cu problema că laureații premiului Charlemagne încă nu au ajuns. Iată de ce, din păcate, trebuie să întrerup ședința scurt. Vă rog să rămâneți fie aici, fie în apropiere. În trecut ne-am confruntat cu situația că sala era cam goală când au venit laureații premiului Charlemagne, nu prea erau membri anume, și știu că tinerii s-au implicat uh, enorm. Iată de ce cred că merită atenția noastră. Vă rog, suspend ședința, însă nu mergeți prea departe pentru a le putea oferi laureaților premiilor Charlemagne atenția necesară. Cristina, o întrebare tehnică. Când trebuie să-i așteptăm pe laureați? Vreau să fiu aici, însă la 11 am o altă întâlnire. La ora 10 aveau o întâlnire cu președintele Parlamentului pentru a-și face o uh, poză. Știu că uneori se poate ca um, această întâlnire să se lungească. Îi așteptăm peste cel târziu 20 de minute, la 11 jumate. Vă rog să reveniți așadar pe 11 jumate. Pe 10 jumate îmi cer scuze în sală.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 Vă rog să nu mai uh, discutați uh, între dumneavoastră. Este o plăcere pentru mine să pot să uh, urmăm tradiția noastră anuală de a-i saluta pe câștigătorii uh, premiului Charlemagne uh, la uh, întâlnirea noastră. Este a 10-a aniversare acestui premiu și avem câștigători și din 2008 aici. Este un privilegiu pentru noi să fiți invitații noștri aici. Îi salutăm pe toți cei care au fost anterior aici și cei care sunt pentru prima oară aici. Haben und äh, sie kommen aus Polen, aus Dänemark und aus den Niederlanden. Diesjährig îi salut pe câștigătorii din äh, acest an. Câștigătorul äh, proiectului din acest an este Erasmus Leving, care va fi prezentată de Gabriela Jelenec. Proiectul constă într-o serie de programe radio cu obiectivul de a, urfă, de a informa studenții referitor la posibilitățile de a studia în străinătate și de a-i uh, încuraja să urmeze un program Erasmus. Se încearcă încurajarea în înțelegerii reciproce, promovarea dialogului intercultural și promovarea depășirii granițelor mentale. Cel de-al doilea premiu s-a acordat inițiativei We Discover Europe, Rediscover Europe, prezentat de Monica Elend, Proiectul și-a stabilit drept obiectiv sprijinirea angajamentului pentru Uniunea Europeană prin uh, uh, cetățene și cetățeni uh, în Danemarca de Nord, prin intermediul dezbateri, prezentări, petreceri. În total s-au implicat peste 40 de voluntari și cam 1000 de participanți pentru a sprijini participarea Uh, și entuziasm pentru Uniunea Europeană în Danemarca eurosceptică. Cel de-al treilea premiu îi se decernează platformei online Are We Europe. Aceasta va fi prezentată de uh, scriitorul, ziaristul și uh, creativul Tis Geisel. Acesta oferă tinerilor posibilitatea de a prezenta, scrie și concepe o abordare favorabilă Europei pentru a încuraja o reflexie referitor la cum înțeleg și cum se identifică tinerii cu Europa. Am, prezent, am uh, prevăzut un interval pentru prezentarea fiecărui proiect. Iată de ce am să dau de îndată cuvântul invitațiilor să-și prezinte proiectele. Cred că, în cele din urmă, câștigătoare este Europa și cred că nu avem decât de câștigat de pe urma angajamentului și entuziasmul tinerilor pentru proiectul european. Iată de ce, înainte de toate, felicitări celor trei câștigători și cred că merită aplauzele noastre. So, und wir beginnen mit der Vorstellung des Projekts Erasmus. Începem cu prezentarea proiectului Erasmus Evening din Polonia. Doamna Jelonek aveți cuvântul pentru șapte minute. Uh, good morning. Bună dimineața. O să încerc să vorbesc engleza. Programul meu radio era în limba engleză. Am o prezentare, nu știu dacă funcționează. Vă rog să încercați să o proiectați. De data această necesitate a fost uh, mama uh, invenției. Am fost student Erasmus de două ori, prima oară în 2014, în uh, programul LP Erasmus, care s-a schimbat în Erasmus uh, Plus. Vorbim și despre schimbările din program și pot să vă spun câte ceva despre acest lucru. Există avantaje și dezavantaje, pentru că uneori apar unele probleme și am uh, dorit să creez un spațiu în care lumea să poată să spună ce dorește, să-și împărtășească experiența și mi-am dat seama că dacă dorești să afli informații practice despre programul Erasmus, trebuie să navighezi pe internet, să cauți pe bloguri, platforme și irosești o grămadă de timp Uh, Lucram la Radio Meteor de la Universitatea Adam Mickiewicz din Poznan tale. Uneori este suficient, alteori nu. și poți uh, să discuți despre probleme care nu sunt ușor de rezolvat. De pildă, eu am fost în uh, Spania Uh, universitatea a spus uh, că nu are dosarul meu, deci nu eram un uh, student în cadrul programului Erasmus, deci a trebuit să refac toată documentația, tot dosarul meu. E, lucruri din astea se mai întâmplă. Aici sunt studenți din Georgia, din Italia. Această fată din față dreapta este din Kazakhstan am vorbit uh, despre obiceiuri, despre viața de zi cu zi, pentru că dacă te duci undeva, uh, devii o parte a unei comunități și am uh, discutat și despre programul Erasmus Social. Pentru că problema principală este că atunci când te duci undeva, nu e vorba numai de studii, de petreceri și descoperirea unei uh, noi țări. Poți să-ți lași o amprentă, să uh, îi ajuți pe oameni, de pildă, să învețe o uh, limbă străină. De pildă, în Portugalia, când am fost acolo în uh, cadrul programului Erasmus, uh, tinerii învățau pe cei mai vârstnici uh, să cânte la ghitară sau să învețe limbi străine. Deci uh, E, e un lucru important. Uh, am uh, cumpărat uh, diferite produse pentru săraci, uh, am, i-am ajutat pe vârstnici să strângă strugurii. Deci uh, poți să faci câte ceva oriunde te duci. Sigur, suntem diferiți, dar toate țările uh, toate naționalitățile au ceva de împărtășit cuiva. Este ușor să te duci undeva, să fii parte a comunității, să te întorci, să fii mai uh, educat, mai inteligent. Dar dacă nu ești uh, conectat cu ceilalți, dacă nu cooperezi cu ceilalți, probabil că este greu să înțelegi cum poți să lucrezi cu alții și pot să văd asta în munca mea. Cei care nu merg în străinătate, care rămân mereu în același oraș, nu sunt deschiși la minte. Au o idee fixă pe care nu sunt dispuși să-și o schimbe și nu vor să lucreze și să coopereze cu alții. În cadrul programului Erasmus uh, trebuie să cooperez, să interrelaționez cu uh, alte persoane. Deci, practic, îi ajutăm pe tineri uh, să-și deschidă mintea. După cum vedeți, ne distrăm de minune. Uite, aici cântăm în uh, radio, Uh, puteți să găsiți uh, Erasmus uh, Evening de Gabriela Iarnec. E ușor de găsit. Dacă doriți să ascultați programul care va fi și pe YouTube în legătură cu acordarea acestui premiu, îl puteți asculta. Am și un blog și un, o nouă emisiune și cam atât. Mulțumesc pentru atenția dumneavoastră. Mulțumesc. Meritați. Uh, toate laudele sunteți uh, atât de entuziasmată de programul Erasmus. Cred că ar fi bine să vă putem uh, transforma într-un ambasador al Erasmus. Suntem convinși în practic că avem nevoie de mult, mult, mult mai mulți bani pentru acest program. Trecem la doamna Elland pentru proiectul Rediscover Europe din Danemarca. Aveți și dumneavoastră șapte minute la dispoziție pentru a vă prezenta proiectul. Uh, Mulțumesc. Aș dori să spun de la bun început că mă bucur să reprezint acest proiect danez care a câștigat uh, locul al doilea la premiul Charlemagne. Eu însă mă simt foarte uh, europeană, m-am născut în Polonia, dar 36 ani în Danemarca, așadar eh, chiar simt acest uh, sentiment uh, de a fi european. Proiectul nostru, Rediscover Europe, s-a născut în momentul în care am crezut că există o nevoie de a uh, aminti oamenilor ce înseamnă uniți prin diversitate. Uh, procesul, uh, proiectul s-a derulat la Alborg, iar în 2016 acest uh, oraș a fost considerat ca fiind cel mai fericit oraș din Europa. Este casa a peste 150 de naționalități. Asta doream să arătăm, cum o cultură bogată în diversitate îmbucățește o societate la nivel local. Europa are nevoie de povești de succes și asta doream și noi uh, să aducem la lumină, o poveste de succes a unei bune integrări. Și am demonstrat asta mai întâi uh, organizând uh, o paradă culturală. S-a numit uh, Parada uh, Culturilor Uniți în Diversitate. Oamenii au putut acolo să pună la un loc uh, mâncare, să-și împărtășească obiceiurile și să danseze. Am invitat uh, grupurile culturale de care aveam cunoștință, diverse asociații și am adus la un loc peste 16 uh, grupuri etnice puțin, dacă ne gândim că există 156 în oraș, însă la anul promite să ne descurcăm la bine. Mai bine, am încercat să ne axăm pe informație și am organizat o serie de activități de Ziua Europei. Ideea a fost să îi facem pe oameni să se uh, relaționeze în diverse moduri. Am discutat cu oamenii pe străzi, am împărt- împărțit uh, materiale informative, am făcut foarte multe lucruri pentru a capta atenția. Și asta a presupus proiectul nostru uh, Um, redescoperirea Europei. Era vorba de oameni care puteau să experimenteze Europa într-o altă formă. Haideți să vedem ce ne-a dus uh, acest uh, proiect. Ei bine, ne-a inspirat să facem mai multe. Ne-a făcut să ne gândim la ce am mai putea face pentru ca oamenii să se simtă mai conectați în societate. Uh, Europa ne dă șansa de a ne mișca liber dintr-un stat membru în altul. Și ceea ce doream să spun este că uh, în ultima lună și jumătate au avut loc alegeri locale și regionale în uh, Danemarca și uh, deși danezii sunt majoritari uh, la vot, ne-am întrebat ce se întâmplă cu cetățenii uh, europeni. Câți dintre aceștia știu că au dreptul să voteze un candidat? Am uh, făcut niște cercetări, am vizat mai degrabă studenții și ne-am dat seama că foarte puțină lume știa că um, au dreptul să voteze, chiar dacă locuiau deja de foarte mulți ani în Danemarca. Unii merg la studii acolo, dar rămân ca să lucreze și întemeiază familii familii și încă tot nu știu că pot vota pentru că nu sunt danezi, dar nu este așa. Prin urmare, am organizat o campanie am uh, făcut-o în limba engleză, materialele uh, au fost uh, în limba engleză, am făcut cunoscute drepturile acestor oameni, i-am încurajat uh, să voteze. Și trebuie să spun apoi că campania electorală s-a încheiat ieri, ieri s-a votat, iar acum uh, uh, sperăm că la numărarea voturilor vom putea vedea uh, rezultatele și sperăm că rata participării cetățenilor europeni va fi mult mai mare, pentru că am crezut că dacă te muți într-o altă țară, nu trebuie doar să lucrezi acolo și să ai relații sociale, ci trebuie să te implici și în viața politică. Și acest lucru este foarte important. Așa poți să-ți aduci contribuția și chiar să fii parte a noii comunități în care alegi să trăiești. Asta este ce am uh, făcut uh, și uh, asta ne inspiră să facem mai multe și sperăm că asta va aduce o schimbare. E clar că am beneficiat și de atenția mass mediei naționale în Danemarca. Campania noastră a ajuns și la alte comunități. Uh, și sperăm că asta va duce o schimbare pozitivă și va inspira și alte state să facă același lucru. Trebuie să existe campanii nu doar în limba națională a acestor state, ci și într-o limbă care se adresează și altor comunități care trăiesc în aceste țări, care au și uh, ele dreptul să voteze. Mulțumesc! Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für dieses Mulțumesc foarte mult pentru acest proiect uh, extraordinar și cred că veți putea constata în această seară cu mândrie că numărul uh, alegătorilor poate fi sporit prin intermediul acestei campanii. Sper că proiectul să continue și pe viitor și că vor exista multe inițiative asemănătoare peste tot pe continent. Mulțumesc foarte mult! Trecem acum la cel de-al treilea proiect selecționat, Are We Europe, din Olanda, Domnule Geisel, aveți cuvântul și dumneavoastră șapte minute. Welcome everybody and thank you all for being here. I think it's a great opportunity that uh, we get to present our project. Bună ziua, vă mulțumesc că ne-ați oferit ocazia să veniți să ne prezentăm proiectele aici, că am putut uh, petrece câteva zile la Bruxelles și să îi cunoaștem și pe cei care au mai primit premii cadrul acestui uh, uh, proiect. Proiectul nostru este Our Europe. Our Europe este o fundație care are un website pe care îl uh, gândește în fiecare lună și de asemenea și o revistă lunară. Uh, site-ul nostru creează legături cu alte platforme de informare uh, din Europa și ne interesăm de diverse teme și le abordăm din diverse unghiuri. Mai întâi vă rog, uitați-vă la acest clip de prezentare.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 Okay, thank you. Um, so this video very much reflects the motivation why we started this project. Haideți să vă spun ce ne-a motivat să începem acest proiect. Suntem câțiva studenți din Amsterdam, suntem acolo la Universitatea Internațională și avem cu toții mm, uh, un istoric diferit. Eu m-am format în jurnalism, alți colegi au lucrat uh, la Comisia Europeană la Departamentul de Mass Media, un alt coleg are experiență în web design, un altul are experiență în startup-uri și împreună am ajuns uh, să credem că în mass media locală Europa era portretizată doar dintr-un singur unghi de vedere, se vorbea da despre politică, despre economie, dar uh, dimensiunea socială uh, dispărea cu totul. Așadar, uh, ne-am hotărât să începem acest proiect când eram la master și de atunci proiectul a tot evoluat. A început cu un blog online în care se publicau mereu regulat povești europene, apoi am avut și o revistă care se uh, editează lunar, unde am invitat artiști, muzicieni, uh, persoane care uh, fac podcasturi, uh, oricum îi numeam creatori europeni și au vorbit despre tot felul de teme, pentru că credem că dacă e să spui povești uh, paneuropene pentru tineri, n-ar trebui să o faci doar uh, în scris sau folosind mijloacele obișnuite ale unui documentar. Totul poate fi combinat, putem da forme noi uh, poveștilor. Și sperăm că astfel putem arăta o formă și o, o latură diferită a Europei care nu este portretizată în mass media uh, la care avem acces. Practic, uh, din punct de vedere politic și economic, uh, Uniunea a fost portretizată deja, dar există și o latură a europei care este mai puțin prezentă în mass media. Prin mare am încercat să contribuim noi la asta, iar obiectivul nostru final este să construim o rețea de uh, po- povești uh, sau povestitori paneuropeni cu care să lucrăm împreună la proiecte care să reprezinte cumva uh, Uh, contextul dezvoltării uh, Europei, pentru că cu toții dorim să contribuim la definirea viitorului uh, Europei. Și credem că toate aceste povești ar putea să ne arunce în, într-o mai bună înțelegere a modului în care Europa arată astăzi. Cred că nimeni nu știe care este răspunsul uh, uh, legat de viziunea noastră despre Europa, dar noi sperăm că proiectul nostru ne poate aduce mai aproape de acest răspuns. Și vă mulțumesc pentru atenție. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank auch für dieses äh, Mulțumim foarte mult și pentru acest proiect extraordinar. Cred că dacă privim aceste trei proiecte și ne amintim uh, un pic de proiectele pe care le-am văzut în anii trecuți, atunci Poate că n-ar trebui să ne temem uh, pentru viitorul Europei. Dacă reușim să convingem mulți dintre dumneavoastră să participe la toate aceste discuții și să răspundă la întrebarea cum putem îmbunătăți Europa, cum putem face o Europa mai bună, vom reuși atunci totuși să găsim o cale împreună să facem această Europa mai bună și să convingem pe cât mai mulți dintre dumneavoastră că este o bună soluție, să nu cedăm în fața eforturilor naționaliste la care asistăm acum. Este cel mai bun răspuns pe care îl putem da Europei, iar când avem asemenea uh, tineri uh, care sprijină proiectul european, nu cred că trebuie să ne temem. Am să dau înainte de toate coordonatorilor cuvântul pentru observații, întrebări, după care membrilor iar la final vom da încă o dată cuvântul colegilor, um, celor trei câștigători. Sabine Ferhain. În primul rând, în calitatea mea de deputat din Aachen, mă bucur că vă aflați astăzi aici și că ați putut să vă pre- prezentați proiectele. Premiul Charlemagne este un, premiu, este un premiu excelent care are ideea de a conferi și mai multă însemnătate entuziasmului pentru Europa. Este o platformă deosebită care promovează inițiativa tinerilor și entuziasmul acestora pentru Europa. Le mulțumesc nu doar celor trei câștigători, ci tuturor acelora care și-au înscris proiectul la concurs. S-au prezentat multe proiecte foarte interesante care cred că uh, au câștigat atenția noastră și care ar trebui să beneficieze de și mai multă atenție. Am o întrebare pentru voi toți. Ce credeți că am putea face noi aici, în Parlamentul European, pentru a sprijini mai bine angajamentul tinerilor? Cred că aveți cu siguranță aliați când vine vorba de a lupta cu statele membre pentru a majora bugetele, însă banii sunt o poveste. Dar ce credeți că putem face noi, în calitate de politicieni, instituțiile europene, pentru a sprijini și mai bine activitatea dumneavoastră? Mulțumesc foarte mult! Silvia, multe felicitări pentru proiectul dumneavoastră. Eu, în anii trecuți, am urmărit îndeaproape proiectele prezentate pentru premiul Charlemagne și întotdeauna m-a surprins inventivitatea acestor proiecte. Știu că toate cele trei proiecte ale voastre au în centru tineretul, lipsa frontierelor, iar această invitație Erasmus pentru toți este și invitația noastră am uh, făcut de altfel propunerea de a beneficia de 10 ori mai multe resurse decât până acum. Nu știu dacă vom reuși, însă o, aliație, o alianță puternică între noi și reprezentanții tinerilor ar putea să dea rezultate. E interesant că v-ați prezentat povestea din, partea, din punctul de vedere al acelora ca voi care nu au cunoscut frontierele niciodată, dar vă întrebați dacă Europa este într-adevăr suficient cunoscută de cetățeni, mai ales în ceea ce privește drepturile uh, cetățenilor europeni, care nu sunt adesea explicitate de ajuns. Mă interesează și această nouă poveste a Europei, Europa diferită, dar care unește pe toată lumea. Cred că avem nevoie de o nouă alianță cu tinerele generații pentru a povesti tocmai cu cuvintele voastre, cu normalitatea voastră, cu perspectiva voastră și arăta că Europa e un spațiu deschis, liber, democratic. Uneori eh, pare ceva luat de-a gata, deja dobândit, însă voi ați arătat cu proiectele voastre că există căi active, diferite, care permit prin intermediul uh, voluntariatului sau implicării active a cetățenilor să se apere, să se redobândească uh, entuziasmul pentru Europa, pentru că nu e un câștig uh, pentru totdeauna. Noi colaborăm cu Forumul pentru Tineret, cu Forumul Tinerilor Erasmus, și nu e de ajuns. Știm, facem tot ce ne stă putință pentru a sprijini politicile pentru tineri, dar credem că tot acest efort ar putea uh, fi pus în numele comunicării, în folosul comunicării mult mai bine. Astăzi uh, vom discuta despre Corpul pentru Solidaritate, dar cred că putem face mai multe. Ideea e de a um, reoferi ideea unei apartenențe la Europa. Noi suntem cetățeni europeni și vom reuși să facem față provocării naționalismului cu ajutorul vostru. Mulțumesc, Curțiu Malteze! Mulțumesc! Ați adus uh, un aer de entuziasm cu prezentarea voastră și cred că, dincolo de premiu, instituția ar trebui să vă dea sarcina de a comunica în numele acestei instituții. Pentru că Uniunea Europeană nu comunică foarte bine. Îmi pare rău. În acest proces că atâta creativitate din partea atâtora tineri europeni se irosește pentru că Europa nu e în stare să creeze locuri de muncă pentru tineri. Și mă întreb dacă Uniunea Europeană poate supraviețui, dacă democrația poate supraviețui fără a crea șanse pentru tineri sau creând șanse inferioare celor de care au beneficiat generațiile trecute. Și aș vrea să știu ce părere aveți despre condițiile de lucru ale acelora de vârsta voastră astăzi în multe țări europene. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, doamna Șoidrova! Thank you very much. Uh, uh I... Mulțumesc foarte mult. Aș dori să vă mulțumesc tuturor eu vin dintr-o țară exotică, Cehia, și pot să spun că aveți tot respectul meu. Am întrebări. Și anume, pot să spun că ne temem uh, pentru situația din Polonia, iar dumneavoastră veniți din Polonia. probabil că răspunsul la întrebarea mea ă, dacă și ă, voi sunteți Europa este da, da, sunteți ă, și voi Europa, generația tânără. Însă, în Polonia, sunteți gata să apărați libertatea și valorile europene în Polonia? Pentru că, pentru mine, situația uh, pare destul de riscantă uh, acolo. Această întrebare o adresez uh, dumneavoastră și tinerilor polonezi. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru curajul pe care îl aveți și pentru uh, implicarea de care dați dovadă. Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnul Malinov! I just wanted to thank you. Voiam doar să vă mulțumesc pentru uh, prezentări. Iar dacă asta vă impresionează, am trebuit să, uh, să votez într-o altă comisie, dar am găsit un locuitor, uh, un membru supleant pentru a fi aici alături de voi. Asta pentru că mă interesează mult uh, ce faceți. Vă mulțumesc pentru prezentări. Eu vin din Bulgaria, acolo formăm o coaliție europeană și avem un singur obiectiv pe care sper să-l atingem, și anume ca viitoarele alegeri europene să fie alegerile cu cel mai mare procent de tineri care se prezintă la vot. Pentru că aproape peste tot în Europa putem vedea că tinerii nu prea se implică. Așadar, viitoarele alegeri europene pot să ne apropie de atingerea acestui obiectiv. Așadar, uh, sperăm ca viitoarele alegeri europene uh, să fie cele care aduc la vot cel mai mare număr de tineri de până acum. Am câteva uh, idei pentru a face asta pe care le-am primit astăzi de la voi. Pentru asta vă mulțumesc. Dacă e să le folosim, le vom vă vom informa. Deci e bine de știut că ceea ce faceți aici are impact peste tot în Europa. Ja, vielen, vielen herzlichen Dank. Ich habe jetzt erstmal keine. Mulțumesc, Bogdan Venta. Thank you, Chair. I'll, I'll see here. Mulțumesc, doamnă președinte. Văd că avem alături noi două poloneze printre câștigători. Prin urmare, aș prefera să vorbesc limba mea maternă, dacă se poate. Mulțumesc și din partea mea. Felicitări și din partea mea. Felicitări celor trei laureați. Colegii au spus deja foarte multe. Proiectul acesta are, toate aceste trei proiecte au un element comun, uh, perspective, noi perspective europene. În ultima prezentare am văzut uh, o îndreptare înspre viitor. Iată întrebarea mea față de tine. Uh, proiectul acesta este legat de studiile tale, de uh, orientarea ta pentru viitor, um, îndreptarea spre profesia de jurnalism. Tocmai am discutat despre această profesie mai devreme astăzi. În, are o strânsă legătură așadar cu identitatea Europei, această profesie. Care vor fi următorii pași? Am și o întrebare pentru tine în plus cum vreți să vă dezvoltați proiectul pe viitor. Mulțumesc foarte mult. Acum dau cuvântul înapoi celor trei laureați. Cine dorește să înceapă? Doamna Eronic? Domnișoara Eronic? Oricine, cine dorește? Domnișoara Eronic, vă rog. Uh, o să pornesc de la prima întrebare care mi-a fost adresată ce poate să facă Uniunea Europeană pentru tineri, astfel încât să fie mai europeni, să spunem așa. Care este părerea mea? Uh, sigur, există o finanțare pentru toate aceste programe. Am uh, studiat în două țări uh, străine și în Polonia, desigur, și văd că tinerii nu învață limbi străine. Asta este o mare problemă. Nu poți să comunici dacă nu cunoști uh, uh nici măcar engleza, să poți să vorbești cu alți copii, să uh, uh tineri, să interacționezi cu alți uh, studenți. Asta ar fi un prim aspect. Cred că ar trebui să facem mai multe eforturi pentru educație. Uh, nu despre Uniunea Europeană, ci despre uh, uh, limbi. Dacă învățăm mai multe limbi străine, putem să învățăm unii de la alții. Când am studiat în Spania, vorbeam spaniol, am studiat spaniola și dacă în grupul nostru era o persoană care nu vorbea spaniola, era un outsider. Nu vreau să dau vina pe nimeni, nu vreau să acuz pe nimeni, însă unii unor gândesc că dacă cineva nu-ți vorbește limba sau limba maternă sau limba grupului, uh, este o persoană uh, rea. Dar cei care cunosc uh, limbile uh, sunt oameni talentați uh, care pot să comunice. Apoi e vorba de educația din regiune. Putem să vorbim despre proiecte europene, proiecte naționale, însă, de pildă, am elaborat singură proiectul. Uh, a fost un proiect uh, individual, am uh, avut invitați, am meditat programul radiofonic, am stat noaptea și am editat, am inserat muzica, Uh, și asta a fost tot. Am avut și puțin sprijin din partea tehnicienilor. Pentru universitatea mea sunt recunoscătoare că am avut posibilitatea să fac tot ceea ce am dorit. Dar uh, nu există un mentor care să aibă grijă de tot, care să spună fă asta sau fă asta. Uh, sunt o persoană creativă, dar toată lumea este așa. Poate că uneori există nevoie de oarece sprijin. Uh, trebuie să fii un soi de profesor sau de mentor, dar uh, să fii și prieten în același timp, adică să uh, înveți pe cineva, să îndrumi pe cineva, dar să fii și prieten. Apoi, șomajul uh, în uh, Europa? O să las uh, această întrebare pentru sfârșit. Apoi, întrebarea despre o țară exotică. Sigur, a fost un compliment, am spus-o ca un compliment. Suntem diferiți și acest lucru este grozav. Diferența dintre noi Uh, este cât se poate de uh, în regulă. Proiectele noastre din uh, Polonia și din țările de jos sunt politici, proiecte de jurnalism. Am, eu am studiat științe politice și comunicare Cred că trebuie să fim cât se poate de responsabili atunci când informăm oamenii. Nu e vorba numai despre Polona, Polonia. Acolo uneori lucrurile au derapat, oamenii spun ce vor și nu se mai gândesc la impactul asupra ascultătorilor. Cred că este o problemă foarte mare care caracterizează jurnalismul, dar și politica. Pentru că uh, oamenii răspândesc ura, nu mai există limite la ceea ce spui și ceea ce nu trebuie uh, să spui. Apoi Polonia. Este greu de vorbit. Uh, populismul este uh, în creștere uh, nu numai în Polonia. Am văzut asta și în 2015 când eram studentă în Spania. Nu ar trebui să spun asta, dar o să vă spun. Odată la ore am întrebat-o pe colega mea un cuvânt în engleză pentru că nu l-am înțeles în spaniolă, nu l-am găsit în dicționar și am întrebat-o în engleză. Uh, și ceilalți, uh, și o altă studentă, o tânără, mi-a spus de ce vorbește în engleză, pentru că nu am înțeles un cuvânt. Și atunci mi-a spus, n-ar trebui să vorbim uh, engleza, suntem în Spania și spaniola este limba cea mai importantă. Și am spus, uh, bun, sunt în, din Polonia, încerc să învăț. Și mi-a spus, nu știu de ce, vii din Europa de Est, cheltuiești bani uh, europeni și ai venit aici uh, să te uh, distrezi uh, pe seama tinerilor spanioli și să te distrezi. Am fost uh, șocată pentru că profesorul a început să râdă. I-am spus, bun, hai, vorbesc uh, polonă, germană, spaniolă și engleză. De ce mă acuz că am pus această întrebare. Uh, șomajul în uh, Spania la vremea aceea era peste 40% și erau nebuniți că polonezi și uh, din alte țări uh, veneau în Spania, le, ocupau, le luau locurile de muncă și uh, forma o familie acolo și, bun, eram două grupe, polonezi și spanioli, lucram împreună tineri care puteam să ne găsim, nu puteam să ne găsim un loc de muncă în țările noastre. Acum despre viitor, ce doresc să fac, sigur e legat de studiile mele, lucrez într-un birou editorial în uh, Polonia, o să doresc uh, să lucrez în uh, radio în continuare, o să înregistrez o emisiune astăzi cu colegii mei din Parlamentul European, să-mi țineți pumnii și poate o să ajung uh, să lucrez uh, uh, într-un radio de importanță. Nu mai pot uh, să lucrez la un uh, radio al studenților pentru că nu mai sunt uh, studentă. Uh, sigur că avem și o emisiune uh, care este pentru uh, toate celelalte țări și este recepționată și în Bulgaria. Puteți să ascultați. ascultați. Tak. Thank you. Uh... Mulțumesc. O să merg direct la obiect. Ce pot să facă europarlamentarii? Ce poate să facă Parlamentul European pentru proiectele noastre? Am vorbit despre dreptul de vot. Uh, în 2019 nu prea uh, într-un, într viitor prea îndepărtat vor avea loc alegeri pentru Parlamentul uh, European. Uh, oamenii au probleme pe care politicienii trebuie să le abordeze, oamenii doresc uh, să li se asculte vocea, să le fie recunoscute nevoile. Vorbim despre această lipsă de democrație uh, în instituțiile europene și văd Parlamentul European ca o legătură între instituțiile europene și cetățenii din fiecare țară a Uniunii Europene. Um, trebuie să ne amintim că totul este uh, despre uh, oameni, uh, oameni care poate nu vorbesc limba, oamenii călătoresc, dar au și ei nevoi și au întrebări. Deci să ne amintim și de aceea, așa cum a zis Gabriela. Apoi a fost un comentariu în legătură cu ceea ce se întâmplă în Polonia și eu uh, sunt din Polonia. Uh, am adoptat uh, politica pașilor mici, în primul rând cu familia mea. Uh, de fiecare dată când uh, mă duc acasă, încerc să-i convin că Europa este calea de urmat, că trebuie să rămânem uniți. Dar nu cred că este întrebarea care trebuie să ni se adreseze numai nouă din Polonia. Polonia este un stat membru, un stat membru important. Este important să fie un stat membru liber și democratic trebuie să readucem Polonia pe calea europeană. Și o întrebare bună despre uh, campania uh, privind dreptul de vot. Uh, prietenul meu este un delegat pentru tineri în rândul autorităților regionale și încearcă să explice cum pot fi implicați Uh, cei de pe plan local în aceste alegeri. Uh, această idee a fost preluată și de uh, delegația daneză, deci a, de aceea am avut o campanie de conștientizare în legătură cu votul. Așteptările noastre nu au fost îndeplinite, s-ar fi putut face mai mult, însă ideea ar putea să fie preluată și de alții. Campania trebuie să fie pentru toți cetățenii dintr-o țară, nu numai pentru cei care uh, vorbesc uh, uh, limba națională. Crezon. Mulțumesc pentru cuvintele încurajatoare și întrebările pertinente. Pentru a răspunde la prima întrebare, cred că e bine să accentăm ceea ce se întâmplă deja. Sunt multe proiecte europene uh, pentru tinerii europeni, ceea ce este un lucru foarte bun care trebuie să continue. Ca să fiu cinstit, uh, dacă mă gândesc la cei care participă la aceste proiecte, sunt oameni uh, educați. Uh, uh problema uh, este nu că nu sunt suficiente proiecte, ci că nu sunt proiecte pentru toate categoriile de tineri, pentru cei care au o problemă în a-și găsi un loc de muncă. Un sector care suferă foarte mult este Uh, sectorul uh, creator, jurnaliști, artiști, muzicieni care muncesc pe un salariu foarte mic, uh, trebuie să fie creativi nu numai la muncă, ci în a-și câștiga viața de zi cu zi. Lucrurile nu sunt deloc stabile dacă toți acești tineri vor lucra împreună, lucruri minunate se pot întâmpla. O zonă în care dorim să contribuim cu platforma noastră este aceasta. Programul Erasmus este pentru studenți din universități, uh, dar sunt și tineri care au o educație practică. Există programe care ar trebui să meargă în orașe, în uh, sate din alte țări Uh, cei care se întorc uh, de acolo nu vin cu o experiență uh, prea grozavă pentru că nu apucă să se întâlnească cu foarte mulți tineri. Mă gândesc că este încă mult de făcut în această zonă să includem o categorii mai numeroase de tineri. În ceea ce privește viitorul, Potențialul este foarte mare, obiectivul este să continuăm să dezvoltăm această platformă, să conlucrăm cu alte platforme, cooperarea este foarte importantă. Nu trebuie să ne gândim numai la propria platformă, ci să cooperăm și cu altele, să dezvoltăm modalități de a veni cu produse Uh, culturale sau creatoare, dar uh, să uh, se și formeze tineri în spiritul elaborării unor astfel de produse. Și cred că putem să aducem sprijin și în acest domeniu. Se întâmplă multe lucruri grozave în acest moment, însă cred că asta nu este o sursă de venituri pe termen lung. Cred că am răspuns la majoritatea întrebărilor. A, șomajul. În uh, unele țări problema este uh, de proporții mai mari decât în altele. Am câteva soluții, chiar dacă nu am uh, studiat economia, științele economice, însă părerea mea este că trebuie să găsim modalități ca migrația să nu fie unilaterală. Sigur, e bine că în Europa oamenii pot să circule dintr-o țară în alta, um, dar migrația trebuie să fie bilaterală în două sensuri și trebuie să avem grijă că Europa este mai unită în această privință. Cred că asta am avut de spus. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Din păcate trebuie să încheiem aici. Îmi pare foarte rău. Însă multă mulțumire că ați fost astăzi aici și că ne-ați prezentat proiectele voastre. Ați constatat că suntem cu toții deosebit de impresionați de angajamentul dumneavoastră și că ne-am dorit să continuați cu aceste inițiative, poate și cu noi proiecte, cu noi idei și mai ales acest schimb, acest dialog pe care l-ați purtat uh, la Bruxelles în aceste două zile cu reprezentanții altor proiecte care au câștigat premiul Șalomeni în anii trecuți, vă vor uh, încuraja, vor uh, contribui la crearea unor noi proiecte, va genera un efect domino astfel încât să putem progresa și să discutăm care sunt problemele, să căutăm o soluție împreună. Cred că acesta ar trebui să fie obiectivul nostru. Mulțumesc foarte mult că ați fost astăzi alături de noi și vă urez în continuare ședere plăcută la Bruxelles. Foarte bine. Ar trebui să continuăm acum cu ordinea de zi. Helga a reușit să ajungă de la gară. Trebuie să contribu- să adaug la uh, raportul Curții Malteze că 30 noiembrie, la ora 2, este termenul limită pentru amendamente. Îl veți primi oricum și înscris. 30 noiembrie, ora 14. Mai avem acum 7 minute la dispoziție pentru Corpul European pentru solidaritate. Aici e vorba de analiza amendamentelor. Așa că am să-i dau de îndată cuvântul Helgăi pentru a spune câteva cuvinte despre câte amendamente a primit și cum va proceda în Helga ai cuvântul. Mulțumesc, Helga. E la timp. A trebuit să am întârziat pentru că Avionul meu a avut întârziere. Colleagues, we have 600 amendments. Avem 600 de amendamente. Doamna Bilder și uh, alții de la partidele de partidele de dreapta uh, cer uh, mai multă solidaritate. Asta înseamnă că există o majoritate de a schimba numele, de a o numi o inițiativă și susțin acest lucru. Altă problemă este cu domeniul de aplicare. Trebuie să ne uh, concentrăm asupra tinerilor defavorizați și nu numai asupra celor care sunt fericiți și se bucură de privilegii, este o majoritate clară pentru vârsta de 18 ani și să nu o reducem la 16 ani. Nu pot să semneze un contract uh, fără părinții lor uh, care să uh, îi susțină, deci înseamnă că nu pot să circule în Europa E vorba de 28 de țări care sunt implicate acum, e vorba de solidaritate, în special pentru Europa de Est. Este o majoritate clară să uh, scăpăm de ceea ce se cheamă occupational strength. Uh, sigur, e nevoie de noi surse de finanțare, totul este bine din punctul meu de vedere. Sunt câteva amendamente uh, sunt aici de 13 ani și vă mulțumesc, o să avem o majoritate largă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Am spus în această dimineață de ce nu pot lucrurile să fie chiar atât de simple. Cred că de această dată așa stau lucrurile. Da, dacă ai o majoritate e simplu, dacă nu ai o majoritate atunci e complicat. Oricum așa parcă stau lucrurile și e foarte bine că suntem de acord. Mai avem acum timp? Patru minute. Înseamnă că fiecare are un minut la dispoziție. La 11 jumate trebuie neapărat să începem ședința coordonatorilor. Doamna Șoirova. Uh, Dankeschön, one minute speech. So. Deci un uh, discurs de un minut. Mulțumesc Doresc să-i mulțumesc uh, doamnei raportor pentru că uh, a pus în discuție această temă. Sigur, uh, numărul de amendamente este mare și va trebui să ajungem la multe compromisuri. Primul se referă la denumire. Trebuie să punem, să punem accentul pe natura voluntară a acestei activități nu putem să avem uh, uh, serviciul european voluntar. Trebuie să punem accentul pe termenul voluntar. Din câte știu, Comisia Ample va face praf, uh, presiuni pentru a menține componenta profesională în această propunere. Deci trebuie să ne gândim cum vom proceda. Mulțumesc! mulțumesc doamnei Trupel pentru o bună propunere. Împărtășim abordarea fundamentală. Suntem de acord că ideea amendamentelor noastre e să se clarifice ce înseamnă voluntariatul și ce înseamnă um, acel component obligatoriu. În al doilea rând, organizațiile trebuie să fie publice, non-profit, așadar nu private, și în al treilea rând, să nu se prevadă o remunerare, ci o rambursare eventuală a cheltuielilor. Să fie anumite idei care se întâlneau în uh, proiectul ZVEG, așa numitele organizații de trimitere, sending organization. Eu am lăsat termenul pe care l-ai folosit tu, intermediar. Însă ideea e asta. Trebuie să existe o entitate care se ocupă de formarea inițială și de, de urmărirea, de monitorizarea ulterioară după care sprijin suplimentar pentru agenții. Atrag atenția asupra ceea ce s-a întâmplat la Consiliul de Ministri eh, referitor la buget. Știți că nu vor marjele și resursele suplimentare pentru Erasmus. E un punct important. Mulțumesc, doamna Jimenez Barba. Mulțumesc foarte succint, mulțumesc foarte mult, Helga, îmi place foarte mult ideea acestei inițiative, deși eu, uh, în loc de inițiativă, propusesem uh, acțiune să vorbim în loc de Corpul European de Acțiune Europeană. Sunt de acord cu tine referitor la dezbaterea privind uh, comunicarea în jurul celor două uh, ramuri care trebuie să se definească subiectul bugetului. Cred că finanțarea, buget, finanțarea programului Erasmus Plus trebuie menținută, care finanțează la ora actuală programul european de voluntariat. Ar trebui de altfel să solicităm și avizul Comisiei pentru buget, care e cea competentă pe fond. Nu sunt de acord că doar statele membre trebuie să participe, ci și state din afară. Cred că este un program excelent pentru a promova valori atât de importante pentru noi. Atât. Mulțumesc și la sfârșit cursul malteze. Mulțumesc! Mulțumesc! Eu mulțumesc Helgei pentru un proiect excelent. Oricine cunoaște organizațiile de voluntariat știe foarte bine că e nevoie să se ramburseze cheltuirile pentru misiuni, iar cei care uh, au interacționat cu ONG-uri știu că au un impact important în uh, formarea, în pregătirea tinerilor. De multe ori, uh, întreprinderile cer în ziua de astăzi um, acelor tineri cu un talent deosebit să poată colabora, să poată rezolva probleme împreună, lucruri care, din păcate, având în vedere societatea în ziua de astăzi, nu prea se întâlnește, iată de ce. A participa, a face voluntariat, e o experiență deosebit de utilă în câmpul muncii. La fel de important este să facem deosebirea între aceste domenii. Voluntariatul, solidaritatea trebuie să rămână în principal gratuite. Reprezintă o valoare umană deosebit de importantă. Nu putem să lăsăm doar pe papă să apere aceste valori. Eu cred în gratuitatea acestei solidarități și cred că putem ajunge la un uh, compromis echitabil. Mulțumesc! nu mai pot permite intervenții pentru că trebuie să începem cu întâlnirea raportorilor. Dacă aveți de discutat, puteți face după sau pe marginea întâlnirii raportorilor. Pe 30 noiembrie avem o întâlnire cu raportorii din umbră, cu Ample, după care vom ști mai repede ce va face Ample. Aici majoritatea e clară, la Ample rămâne de văzut. Cam atât. Vom vedea. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult. Acum am auzit că și la Ample s-au înaintat o serie de amendamente destul de controversate în ceea ce privește această componentă profesională și nu doar uh, din partea grupului nostru, ci se pare că din partea mai multor grupuri. Rămâne de văzut ce se va întâmpla. Mulțumesc foarte mult. Uh, închei pentru această dimineață ședința Comisiei de Cultură. Ne reîntâlnim la ora 3 în această sală și aș ruga coordonatorii să rămână, iar pe toți ceilalți să părăsească cât se poate de repede sala.